Ok, colleagues, let's get... Bun, dragi colegi, haideți să începem lucrările. În primul rând, vreau să urez bun venit tuturor colegilor. Avem un cetățean european foarte, foarte tânăr, cel mai frumos cetățean european pe care l-am văzut eu de mult timp Deci, socialiștii și democrații au un vot suplimentar, da, în merită azi. Deci, vă rog să, să fim uh, foarte blânzi astăzi, pentru că avem un cetățean european foarte tânăr în sală. Bun. Da, eu n-am fost ieri aici, spune doamna președinte, trecem la deciziile coordonatorilor. Um, am discutat despre ordinea de zi a reuniunii din 90 noiembrie. Aceasta a fost adoptată. Colegii au decis să elaborăm avize pe baza regulamentului Bruxelles 2A. Acest aviz revine socialiștilor și democraților. Cele două propuneri referitoare la tratatul de la Marrakesh și aici, uh, Comisia Legislativă competentă este Comisia Jurii și am decis să elaborăm un aviz privind regulamentul care a fost atribuit PP-ului. Nu, spune președinta verzilor. Și directiva a fost, uh, a revenit PP-ului. Apoi, recomandările contestate au fost adoptate în forma pe care am propus-o, cu câteva adăugiri și unele ajustări. În ceea ce privește punctele individuale, rezultatele vor fi comunicate în scris pentru că sunt foarte multe petiții și trebuie să le puteți vedea pe toate. Apoi, raportul meu referitor la două chestiuni s-a făcut oral. Am avut o reuniune cu președintele Parlamentului European cu privire la audierea pe care am avut-o în iunie și am raportat și cu privire la reuniunea conferinței președinților de comisie cu Colegiul Comisarilor care a avut loc la Strasburg săptămâna trecută. În ceea ce privește audierile publice și vizitele de documentare, în primele șase luni ale anului 2017 s-a luat o decizie de a organiza o mini-audiere împreună cu LIBE cu privire la persoanele apatride și privit la combaterea discriminării față de minorități în urma unor petiții care se referă la diverse cazuri de discriminare în Uniunea Europeană. De asemenea, restaurarea încrederii cetățenilor în uh, proiectul european, un alt uh, titlu foarte pozitiv adoptat de coordonatori. Așteptăm uh, cu plăcere aceste audieri, deci la începutul anului 2017. De asemenea, am decis să realizăm o vizită de documentare în Spania uh, cu privire la situația copiilor uh, dispăruți și în Suedia cu privire la uh, numărul de securitate socială, care este foarte greu de obținut uneori, mai ales în uh, cadrul cuplurilor transfrontaliere și acolo unde sunt implicați și copii. Deci trebuie să înțelegem mai bine care este situația. Apoi, fracturarea hidraulică. Petițiile au fost discutate în iulie și ca acțiune ulterioară, coordonatorii au decis elaborarea unui aviz dacă va exista un raport din proprie inițiativă din partea Envi sau ITRE. În ceea ce crește portalul PETI, am decis mm, am oferit câteva informații. Cine are nevoie de mai multe informații, poate să le ceară secretariatului. Și asta e tot. Acum haideți să trecem la ordinea de zi pentru astăzi și, în primul rând, avem un vot. Votăm avizul cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. Sper că cu toții v-ați adus cartelele de vot și le-ați uh, introdus în console. Dacă ați făcut-o e foarte bine. Haideți atunci să trecem direct la vot. Amendamentul de compromis A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. A, da, da, e caduc, aveți dreptate. Amendamentul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A, n-ați votat? Dar de ce? Ce s-a întâmplat? A, consola nu funcționează? Bun, atunci trebuie să ne semnalați votul dumneavoastră. Puteți să ridicați mâna. Și oricum votul este suficient de clar. Amendamentul a fost adoptat. 31. Pentru împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis B, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul de compromis C. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis D pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Celelalte sunt caduce. Ajungem la amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, să respingem. Compromisul F. F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78, spune președinta. Nu, 77 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 79 Vreți să verificăm votul la amendamentul 78? Bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. A, nu, se adoptă, spune doamna președinte. Se adoptă. Dar haideți să verificăm totuși, ca să fim siguri. 80 și 1. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 82 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 90 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul H pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 97 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul I pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. Deschid votul la amendamentul 101. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum considerentele, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru,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 Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final acum va avea loc electronic. S-a închis votul și se adoptă cu o majoritate amplă. Vă mulțumesc! Vă rog să nu vă uitați cartelele în console. <laughs> I believe that people that are not going to stay. Cred că cei care nu rămân în sală ar trebui să plece discret din sală, iar ceilalți să ocupe loc. So, the next item on the agenda is the Următorul punct uh, de pe ordinea de zi, vizita de informare din Slo Slovacia, 19 până pe 22 septembrie anul acesta, acum câteva săptămâni. Și e vorba doar de o raportare orală, după care vom redacta, bineînțeles, și un raport pe hârtie, dar vreau doar să vă spun câteva cuvinte, să vă informez am ajuns la Bratislava, în Slovacia, și această vizită s-a făcut uh, ca urmare a unei petiții pe care o primiserăm în 2012. A fost pregătită de o um, întâlnire cu Comisia și cu Departamentul C referitor la folosirea fondurilor structurale uh, în centrele uh, rezidențiale pe termen lung pentru persoanele cu dizabilități din Slovacia. Uh, după părerea mea, vizita aceasta a fost de mare succes. A fost eficientă, scurtă și am constatat uh, foarte multă cooperare și implicare din partea factorilor pertinenți și a ONG-urilor care se ocupă de dizabilități, a guvernului și autorităților și a tuturor persoanelor implicate în gestionarea de zi cu zi a instituțiilor vizitate. Cu toții și-au prezentat punctele de vedere. Am vizitat trei tipuri de instituții. Un centru de zi, o instituție care dă loc de muncă um, celor care au dizabilități, un fel de restaurant. Um, și am văzut acolo ce se poate face, uh, pentru a ajuta aceste persoane. Am vizitat uh, apoi uh, și o instituție rezidențială, o casă de bătrâni, practic, uh, ca de bătrâni, dar cu, pentru persoane cu dizabilități. Și ONG-urile ne-au spus că um, sunt foarte puține servicii comunitare pentru aceste persoane cu dizabilități și că trebuie să facă eforturi pentru ca cei cu dizabilități să poată ajunge să trăiască în comunități. E vorba de un proces în derulare actualmente, dar progresele, după părerea noastră și a tuturor celor implicați, sunt foarte lente. Așa că mai trebuie să se facă multe pentru a asigura viața independentă, autonomă pentru cei cu dizabilități. Apoi mai este și problema capacității juridice a persoanelor cu dizabilități. În iulie anul acesta s-a adoptat legislație nouă care permite acum procesul de restituire a drepturilor juridice persoanelor care, cărora, care au fost decăzute din aceste drepturi datorită dizabilităților lor. Se lucrează acum la codul civil care nu permite ca drepturile acestea să fie restituite și de ce în conflict cu articolul 12 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Apoi, Uh, accesibilitatea serviciilor, bunurilor și accesul la piața muncii, um, toate acestea trebuie dezinstituționalizate. Lucrurile acestea se întâmplă, dar foarte încet și uh, există un proiect național revizuit pentru dezinstituționalizare pentru perioada de până în 2020, care include, din păcate, mai puțin de 10% din cele 861 de instituții din Slovacia. Trebuie, deci, să se facă mai multe pentru incluziunea socială pentru aceste persoane și o, e nevoie de mai mare implicare a guvernului în promovarea autonomiei personale pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât să fie și incluși în acest proces, pentru că există un slogan nimic pentru noi fără noi. Trebuie și ei să fie implicați. Eu aș putea să vă spun multe despre această vizită, dar uh, acum, până la urmă, Comisia Europeană e cea care trebuie să acționeze, plecând de la reacțiile ONG-urilor uh, foarte implicate, foarte active și competente care a, uh, și Comisia poate acum să realoce fonduri europene care sunt nefolosite, pentru că ele ar trebui să fie folosite pentru desinstituționalizarea și rapidizarea ei, pentru că schimbarea de paradigmă trebuie să se producă și în Slovacia. Guvernul slovac s-a angajat de asemenea să ne informeze periodic, în formă scrisă, despre progresele înregistrate în procesul de dezinstituționalizare și să grăbească integrarea corespunzătoare în comunitatea celor cu dizabilități. Raportul se redactează chiar în aceste momente și probabil va fi, va fi discutat în Comisia PETI în reuniunea din noiembrie. Și iarăși aș vrea să mulțumesc colegilor care au participat la această vizită, au venit cu noi în Slova și vreau de asemenea să mulțumesc foarte mult secretariatului. Uh, mulțumesc și Ritei care a pregătit vizita și care acum uh, participă la redactarea raportului. Deci mulțumesc, mulțumesc și colegilor și în special lui Pal care ne-a ajutat să ajungem la persoanele pe care vroiam să le vedem și de asemenea și să vizităm Bratislava, care e un oraș european foarte interesant. Pentru cei care n-ați vizitat încă acest oraș, vă invit, vă recomand să profitați de președinția slovacă și să încercați uh, să îl vizitați. Și cu aceasta trecem la prima petiție de astăzi, punctul 17, petiția 694 din 2015 al uh, AEF Strației Camburii, Uh, purtând 108 semnături în legătură cu încălcări pretinse ale legislației europene și acordurilor europene referitoare la acordarea unui contract de dezvoltare sau de construcție pe o parcelă mm, foarte întinsă de pământ uh, lângă aeroportul Elinicon în Atica. Și acum dau cuvântul petiționarei. Vă rog. Mulțumesc. Suntem uh, două petiționare de față. Și v-am și anunțat acest lucru. Deci am vrea ceva mai mult timp. Domnul Prasas va începe. Bun, în regulă. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Petiția noastră privește o suprafață 600, de mai mare, mult de 600 de hectare care se găsește în regiunea Atenei, Uh, folosirea care se, întrebuințarea care se dă terenului este un scandal uh, socioeconomic și de mediu. În 2010 uh, eram sub supraveghere economică în Grecia și acest spațiu a făcut obiectul acordării unei, unei concesiuni fără a ține seama de condițiile de mediu de acolo. Ca să fie mai clar despre ce este vorba. La Atena, există cam 2 metri și jumătate de spații verzi pe locuitor, adică mult sub uh, ceea ce prevăd uh, um, normele naționale. Se poate spune că uh, există un serviciu specializat în Grecia care ne arată că prețul pentru acel teren ar fi trebuit să fie de mai mult de 3 miliarde de euro. Uh, deci mult mai mult decât s-a plătit deja. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă vorbesc foarte repede pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție. Și de fapt, ce aș dori e să puteți veni la Atena ca să înțelegeți care este dimensiunea dezastrului care se va produce dacă acest proiect merge înainte. Articolul 107 din TFUE Uh, pomenește de încălcarea principiilor transparenței, calității de uh, tratament și concurenței care trebuie apărate și să aibă întâietate în Uniunea Europeană. Am modificat și condițiile din acord, ceea ce riscă să ducă la o încălcare a drepturilor privind subvențiile de stat. Uh, Există de asemenea probleme legate de încălcarea principiului transparenței, de transparenței, de respectarea bunei concurențe loiale um, și s-au modificat în plus condițiile de acces inițiale. De asemenea, există și o problemă legată de diviziuni cumpărătorul a achiziționat și uh, o parte din acțiunile societății administratoare, uh, îi se propusese 70% uh, din acțiuni, rămânând 30% în proprietatea statului. Au fost apoi și probleme fiscale. Se prevăd de asemenea Uh, norme legislative noi care să gestioneze să, uh, gestionarea acestui spațiu. S-a cerut și un permis pentru ridicarea unui casino și conform articolului 8 se prevede ca în contrapartidă pentru serviciile publice uh, Uh, se propun servicii publice care să deservească această, acest uh, cazinou. S-au acordat uh, cumpărătorului drepturi, de exemplu, dacă la săpături o să se descopere um, artefacte arheologice sau dacă vor fi probleme de poluare. Îmi cer scuze, nu pot să vă dau mai multe detalii, trebuie să mă opresc. Mulțumesc, spune doamna președinte și doamna Camburii. Va continua? Vă rog. Doamnelor și domnilor, europarlamentari, din cauza acestei datorii, țara noastră e obligată să încalce constant legislația europeană. Una din condițiile pentru uh, ajutor era să se dezvolte aeroportul Elinico, să fie vândut. E vorba uh, și de um, interacțiunea cu Convenția de la Arhus și uh, cu uh, legislația privind ajutoarele de stat. Proiectul de evaluare a acestui spațiu contravine tuturor uh, actelor uh, legislative elene. Acest proiect contravine tuturor legilor uh, în ceea ce privește planificarea urbană în regiunea Atenei. S-a votat, votat o lege specială pentru a se putea continuă cu acest proiect, dar nu se respectă, de exemplu, decizia Curții Europene de Justiție care s-a pronunțat. Dispozițiile acestei legi 43-62 definește exact întrebuințările ce trebuie acordate terenurilor. Dar diversitatea, biodiversitatea, și zonele costiere sunt cele care sunt puse în pericol de acest proiect. Ar fi trebuit să se facă un studiu în momentul în care uh, legea încă era în dezbatere. Și de asemenea uh, trebuia să se țină seama și de opinia cetățenilor. Trebuie să se țină seama și de legea privind protecția biotopurilor. Avem uh, o schimbare a utilizării, întrebuințării solurilor, care are consecințele ei. Uh, V-aș uh, transmite și un studiu făcut uh, de un institut din Grecia care arată că ecosistemul și biodiversitatea pe acest teren ar susține includerea acestei uh, regiuni în rețeaua Natura 2000. Cu toate acestea, raportul Centrului Grec de Studii Maritime și altele arată că E vorba aici de un loc foarte important pentru biodiversitate. Legea are dispoziții care contravin uh, și directivei privind calitatea apei, care impune statelor membre să garanteze o bună calitate a apelor. Vedem aici că proiectul contravine acestei directive. A treia încălcare Convenția de la Florența, încălcarea Convenției de la Florența. Vedem că dezvolta proiecte care vor uh, polua apele golfului Există riscul de a găsi de asemenea și vestigii arheologice când se vor efectua aceste lucrări. În încheiere, deci, ceea ce se încearcă în această regiune, doamna președinte spune că vorbitoarea vorbește mult prea repede pentru a putea fi interpretată și că oricum trebuie să încheie intervenția. Deoarece timpul de 5 minute acordat a fost depășit. Sunt aproape 10 minute. Voi încheia cu o frază, spune petenta. Uh, nu avem nevoie de această instalație, nici de cazinou lângă Atena. Este vorba de o regiune care se numea înainte Elinico. Credem, deci, că ar trebui respectată și ar trebui respectate orice condiții pentru astfel de proiecte. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum vom da cuvântul comisiei care să ne dea informații actualizate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi referi la câteva puncte legate de mediu și apoi voi da cuvântul colegului meu care va vorbi despre concurență. Comisia a luat act de informațiile comunicate de petenți astăzi și aș dori să îi asigur că împărtășim opinia dumneavoastră cu privire la importanța acestui proiect care urmează eventual să fie construit. Totuși, doresc să clarific câteva chestiuni. În primul rând, legislația de mediu a Uniunii Europene nu se aplică atunci când se semnează un contract cu un operator privat. În al doilea rând, legislația europeană de mediu nu permite Comisiei să influențeze tipul de planuri și de proiecte care sunt selecționate uh, pentru uh, regiunea aceasta fostului aeroport Helinicon sau dacă această regiune va fi privatizată sau nu. Aceasta ține strict de autoritățile naționale. Totuși, Comisia va verifica că toate dispozițiile pertinente ale legislației de mediu să fie, verific- să fie respectate înainte de luarea unei decizii definitive de către autorități. Asta înseamnă, în primul rând, că este nevoie de un studiu de impact conform directivei de profil cu privire uh, la uh, consecințele de mediu ale acestui proiect. În cadrul acestui studiu, autoritățile trebuie să verifice Uh, cum se desfășoară lucrurile pe baza unor informații științifice sau alt tip de informații. Am auzit uh, de un studiu pe care l-ați menționat mai devreme și acesta poate fi o bază de pornire. Autoritățile elene vor face acest studiu de impact și dacă din acesta reiese că există un risc de prejudiciere a unui sit Natura 2000, trebuie să se facă o evaluare a uh, uh, efectelor pe care le are proiectul asupra acestui sit. Aceasta este o cerință suplimentară. Asta pentru că autoritățile trebuie să vadă dacă acest proiect poate fi dus la capăt uh, și să respecte în același uh, timp uh, directiva evocată de către petenți referitoare la protecția habitatelor naturale. Pe baza informațiilor pe care le avem acum, directiva 2001-42, care a fost uh, menționată anterior, nu se aplică în momentul de față. Cu toate acestea, noi uh, suntem cu ochii pe această situație pentru că legislația greacă prevede posibilitatea adoptării unor acte de executare. Dacă este cazul, atunci intrăm în câmpul de aplicare al directivei și autoritățile elene vor fi astfel obligate să facă un studiu de impact strategic. În concluzie, în ceea ce privește aspectele de mediu, Comisia urmărește evoluția planurilor și proiectelor um, despre care ați vorbit și trebuie să vă spunem că informațiile transmise de petenți sunt extrem de importante. Comisia a luat act de faptul că s-a recurs la uh, instanțele elene și urmărim acest dosar, mai ales uh, uh, pentru că trebuie să fie aplicat dreptul comunitar. Și voi da acum cuvântul colegei mele. În ceea ce privește uh, ajutoarele de stat, Comisia dorește să clarifice că rolul ei în controlul privitor la ajutorul de stat este să se asigure că acesta nu distorsionează competiția, concurența, oferind uh, avantaje anumitor uh, concurenți. Comisia nu poate să evalueze dacă decizia de a vinde uh, sau de a exploata un anumit bun din partea unui stat membru este potrivită sau nu. Trebuie ca statele membre să nu distorsioneze concurența oferind ajutoare necuvenite anumitor concurenți. Pentru ca o măsură să fie considerată ajutor de stat, trebuie să îndeplinească patru uh, criterii cumulative. Odată, trebuie să fie imputabilă statului respectiv, să afecteze resursele de stat, să uh, ofere un avantaj selectiv anumitor companii și să riște să afecteze concurența și um, comerțul între statele membre. Dacă nu este îndeplinită una din aceste condiții, atunci nu se califică această măsură ca ajutor de stat. În cazul de față, am văzut că autoritățile elene au hotărât să vândă terenul uh, și clădirile de la fostul aeroport Elinicon printr-o licitație și uh, au vândut companiei Lambda Development. Nu am primit nicio plângere și niciun concurent nu s-a plâns de organizarea licitației uh, sau că ar fi fost avantajată uh, Lambda Development în mod necuvenit. Mm, doi membri ai Parlamentului European au adresat două întrebări uh, legate de această situație în 2014. Ne-am adresat la rândune autorităților elene în 2014 și 2015 și am primit clarificări de la acestea. Mai departe, concluzia noastră a fost că nu există nici o nevoie de a ancheta mai departe problema. Asta pentru că vânzarea unor bunuri publice printr-o licitație deschisă și transparentă uh, Um, de obicei duce la vânzare la prețul pieței și uh, acest lucru evită acordarea de avantaje necuvenite unui uh, um, ofertant. Nu am primit, după cum am spus, plângeri din partea altor ofertanți. De asemenea, nu știm să fie existat vreun uh, proces la nivel național Așa că, în absența acestor elemente care să ne arate că există o problemă cu licitația și în absența unui preț care să nu reflecte prețul de piață, nu considerăm că există vreun motiv de a intra și mai mult în detalii. Ați vorbit despre avantajele fix fiscale care însoțesc vânzarea. Am cerut clarificări din partea autorităților elene pe această temă. Ele ne-au confirmat că nu s-au oferit derogări fiscale uh, Helinicon S.A. după privatizarea sa și nu s-au oferit avantaje fiscale Lambda Development, adică cumpărătorului. Deci nu, uh, se pare, nu, se pare că nu există preocupări în ceea ce privește ajutorul de stat. Vă mulțumesc foarte mult și reprezentanții autorităților elene sunt prezenți, domnul Ursuzidis, care este parlamentar din Grecia, o prezență neobișnuită, el reprezintă guvernul Greciei astăzi. Aveți cuvântul pentru un maxim de 4 minute, să zicem. 3 sau 4 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Reprezint guvernul elen și mai ales pe ministrul de resort. Este vorba despre o suprafață de 6.000 de hectare care urmează să fie uh, transformată în, care urma să fie transformată în zonă verde. Dar au trecut ani în care Grecia putea să materializeze acest proiect și a venit criza. Guvernul anterior a oferit posibilitatea de a exploata acest teren ca zonă publică. Noi am ajuns la guvernare în 2015, am uh, studiat contractul anterior și l-am îmbunătățit. Am adăugat instalații publice și asta nici măcar nu intra în obligațiile cumpărătorului. Astfel, prețul a crescut la 2500 de euro pe metru pătrat. Curtea de conturi a văzut cu ochi buni aceste măsuri. Ea este cea care auditează aceste contracte. Contractul a fost aprobat. Așa că eu cred că de data aceasta comisia are dreptate. În ceea ce privește problemele de mediu, și ef- pot să vă spun aici că eforturile, uh, s-au făcut eforturi pentru a menține 51% din terenul respectiv ca zonă verde și acesta este accesibil tuturor cetățenilor. De asemenea, zona litorală are uh, 3 km ca lungime, 3 km și jumătate și și ea este deschisă publicului. Printre obligațiile investitorului se numără uh, și această obligație de a deschide terenul uh, cetățenilor care se deplasează cu mașina. Vorbim la urma urmei despre o zonă în care lucrează uh, 700.000 de persoane. De asemenea, acest parc uh, poate fi accesat de uh, cetățenii mai multor localități din zonă. Se știe de asemenea că există un sit arheologic acolo, însă avem uh, un uh, departament de arheologie foarte sever la Atena. Nu este vorba despre 70 de zile pentru a scoate de acolo uh, descoperirile arheologice, este vorba despre 110 zile și Serviciul arheologic va vedea cum va rezolva situația. Este vorba, la urma urmei, și despre o marjă de flexibilitate limitată la 5% din suprafața construită. S-au acordat uh, 2,5 milioane de metri pătrați. Este vorba despre o intervenție de amploare însă am păstrat o oarecare proporționalitate și asta este o îmbunătățire față de contractul anterior. Avem această flexibilitate până la 5%, după cum spuneam, din suprafața prevăzută. În plus, investitorii au ales Grecia tocmai pentru că uh, există acest patrimoniu arheologic. Nici strămoșii noștri nu s-au instalat acolo din întâmplare. Facem eforturi pentru a menține un echilibru în această regiune, în măsura în care se poate. Și asta este realitatea. Se vor crea locuri de muncă pentru oameni care chiar suferă în țara mea în timpul acestei perioade. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult! Acum voi da cuvântul eurodeputaților. Domnul Cundis, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, mă aflu aici în dublă capacitate. În primul rând, pentru că mă interesează cum vor evolua lucrurile, dacă uh, măresc puțin harta, văd și casa mea alături acolo. În al doilea rând, aceste preocupări le trăiesc eu. Uh, pe viu. Eu provin tocmai din acea localitate și cunosc foarte bine uh, problemele de acolo. și cunosc, care, știu care este uh, gradul de rezistență împotriva acestei investiții. Am fost membru al Comisiei PETI și ca atare aș dori să vă atrag atenția că această comisie are o reputație foarte bună în rândul cetățenilor greci, pentru că au fost tratate petițiile depuse cu foarte multă seriozitate. Nu doresc să repet argumentele care au fost deja prezentate în cazurile altor petiții, atunci când a fost vorba despre încălcări ale legislației de mediu. Dar aș dori să um, fac câteva observații pe marginea spuselor comisiei și ale reprezentantului guvernului Elen. Nu este adevărat ce spune Comisia că această lege, că această lege nu este neapărat uh, uh, supusă directivei. Este vorba despre o lege care încalcă Um, uh, le, încalcă legislația europeană, nu s-a ținut cont de cerința de a face un studiu uh, strategic de mediu. În al doilea rând, Comisia spune că uh, trebuie să existe un, uh, un proces, adică trebuie să se recurgă la instanțele grecești în primul rând. Am făcut și eu acest lucru. Petenții spun că a fost încălcată comisia de la Arhus, adică toți trei piloni, informare, participare și cale de atac. În concret, legea a fost făcută astfel încât să nu se poată uh, recurge la instanță. Practic le-au fost tăiate aripile. Nu mai au această cale de atac. Și în al treilea rând, în ceea ce privește concurența și ajutoarele de stat. Păi nu mai era nimeni altcineva interesat, nu mai erau alte oferte la această licitație. În Grecia avem un precedent cu portul Cosco și o licitație organizată în care au fost acordate facilități fiscale și Comisia a recunoscut abia după câțiva ani. Am o propunere concretă. Eu cred că trebuie să procesați această uh, petiție, să o considerați admisibilă. Din experiența mea, aș cere chiar să existe un răspuns oficial să se adreseze o, solicitare, o întrebare cu solicitare de răspuns oral comisiei și să se organizeze o dezbatere de fond pentru ca comisia să fie pregătită mai bine. Trebuie ca serviciile comisiei să ne spună dacă sunt de acord cu obiecțiile noastre în materie. Mulțumesc, spune domnul, domnul Marias. Uh, este foarte interesant și chiar incredibil să vină aici un parlamentar care să reprezinte, de fapt, guvernul. Guvernul face parte dintr-o altă ramură a puterii. Deci, pe ministrul de resort poate să reprezinte oricine de la ministerul respectiv. Deci este o situație puțin paradoxală. să vină aici un parlamentar care să reprezinte guvernul. Chiar cred că este anticonstituțional așa ceva. Pentru că un europarlamentar nu are competența de a reprezenta guvernul. Este o încălcare a principiului separației puterilor în stat. Paradoxal spun, pentru că e a doua oară când nu se prezintă guvernul grec aici. Ultima dată au trimis tot un deputat și acesta a fost cel care a transmis poziția guvernului. În ceea ce privește ajutoarele de stat, Comisia a spus că a adresat, a, i-au fost adresate două întrebări în 2014, a studiat problema și și-a dat seama, spune că nu există probleme generale. Există o nouă lege prin care se consfințește concesionarea acestui contract. Ce vreau eu să știu? Pentru transferul de imobile în Grecia trebuie să se plătească 23% sau un alt impozit de 11% și plus de asta trebuie și un TVA de 5%. Însă această întreprindere a fost scutită de, uh, de impozite. Adică dorește să fie scutită de orice tip de impozit pentru orice venit sau beneficiu pentru începerea activității și așa mai departe. Tot felul de taxe și de impozite onorarii notariale, de acești, acestea dorește să fie scutită. Și tocmai asta este problema cu investițiile imobiliare în Grecia, numărul mare de impozite. Deci aceste scutiri reprezintă într-adevăr un ajutor de stat. Legea este o lege din 1953 care oferă posibilitatea de a oferi facilități fiscale. Este legea 2687 uh, din 53. Ne confruntăm aici cu o situație asemănătoare cu cea din Irlanda, în care s-au făcut, uh, uh, în care s-au făcut uh, scutiri de rogări fiscale enorme pentru compania Apple. Apple, îmi cer scuze. Uh, Eu am adresat o întrebare în comisiei. Și la vremea aceea, comisarul Vela mi-a răspuns, în mai se întâmplă asta, și mi-a spus că dacă autoritățile elene consideră că este vorba despre ajutoare de stat, pot să spună comisiei, vai de mine, nu se poate așa ceva. Um, păi doar statul nu o să le spună că da ajutoare, nu? În al doilea rând, avem petiția aceasta care acuză faptele. Tocmai s-a votat această lege cu dedicație, iar acum, doamnă președinte, voi trece la chestiunea impactului asupra mediului. Domnul Vela mi-a răspuns după cum urmează. Și este un răspuns foarte concret, nu știu dacă și l-a și citit. și nu știu dacă DG-urile comunică între ele. Vorbește despre obligația, și asta intră în conflict cu ce am auzit adineauri, toate cerințele din directiva din 2001 trebuie să fie respectate înainte de aprobarea lucrărilor. Este vorba despre o chestiune foarte serioasă. Comisia a spus că trebuie să vadă lucrurile de aproape, să urmărească lucrurile de aproape. Da, trebuie să fie un control in situ. Așa că eu propun ca această petiție să fie păstrată deschisă, să fie menținută și Comisia trebuie să meargă acolo. Dacă și Comisia PETI dorește să facă o vizită de documentare ca să se intereseze ce se întâmplă acolo, foarte bine. Noi din Grecia știm deja ce se întâmplă. Apoi, Comisia trebuie să țină cont de ce am spus noi astăzi cu privire, privire la derogările fiscale și ajutoarele de stat și să ceară clarificări de la guvernul elen. Doamnă președinte, este vorba despre încălcări pe care le-am uh, acuzat în repetate rânduri. Este vorba despre o concesionare uh, și o încălcare a unei obligații față de creditorii Greciei. În momentul de față, această concesiune se face ah, pentru a evita plata unei anumite părți din datorii, din datorie. Este vorba despre concesionarea unei zone publice de foarte mare valoare și valoarea pe care o are nu este cea la care a fost vândută. Și dorim ca Comisia să studieze toate argumentele noastre și ca această petiție să rămână deschisă și să o dezbatem mai târziu. Mulțumesc. Doamna Sacorafa. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, ca și toți ceilalți, vă rog să vă uitați bine la această zonă. Veți vedea că e cea mai scumpă din Atica. Zona cea mai costisitoare, cea mai scumpă. Cel care cumpără în această regiune cumpără cu mai puțin de 100 de, metri, de euro pe metru pătrat. Și alături, uh, valoarea este de 2500 până la 3000 de euro pe metru pătrat. Avem aici uh, un deputat care reprezintă un guvern uh, de stânga, care apără un acord de tip colonial, cel mai prost semnat de guvern și îi adresez o întrebare. Nu e vorba că discutăm despre afaceri interne aici, despre probleme din Grecia, dar vreau să vă citesc un pasaj. Deciziile Consiliului de Stat care reglementează prezentele dispoziții sunt excluse din acest acord. ceea ce înseamnă că statul va trebui să plătească, indiferent de condițiile impuse de Consiliul de Stat. Nu vreau să vă obosesc prea tare și nu vă spun mai multe, dar în legătură cu discuția de astăzi, țin să precizez că e vorba de petiții care vin de la cetățeni eleni care suferă pentru un mediu care va fi, o bucată de mediu care va fi distrusă. Uh, Acum nu putem decât să rezistăm până când vom ieși din criză. Mulți cetățeni din Grecia deja s-au adresat instanțelor, au făcut petiții și eu la fel și nu e vorba de probleme de politică, ci de vocea cetățenilor. Aceasta arată că trebuie să combatem acest contract scandalos pentru binele locuitorilor din această regiune, din această țară. Și acum aș vrea să ajung și la ce spuneau reprezentanții Comisiei, foarte pe scurt. Există o încălcare a Convenției de la Arhus? Da, există o astfel de încălcare pentru că niciodată nu s-a desfășurat o consultare publică doamnă președinte. Cum poate spune Comisia că nu există o încălcare? Urmăresc uh, cu mare atenție aceste evoluții și pot să vă spun că personal uh, sunt sigur că nu s-au desfășurat, sigur că nu s-au desfășurat astfel de consultări. Niciodată nu s-a cerut opinia cetățenilor care trăiesc acum cu spaima că vor fi distruse anumite cartiere care de fapt uh, ar putea fi chiar și plămânul Atenei. Ar trebui să fie respectată 2011 42 și ne întrebăm dacă comisia n-ar trebui să ancheteze, uh, să vadă dacă s-au încălcat directivele sau nu. În legătură cu condițiile de mediu, s-a spus că nu s-au făcut studii de impact asupra mediului, conform textelor în vigoare. Comisia ne spune că nu a constatat vreo încălcare a directivelor, dar oare Comisia n-ar trebui să fie mai atentă pentru a verifica dacă s-au încălcat sau nu aceste directive? Doamna președinte, îmi cer scuze uh, pentru faptul că depășesc uh, timpul obișnuit de intervenție, dar e ceva foarte important pentru noi. Vreau să spun că acum 15 ani același investitor a avut aceeași tactică în uh, regiunea Marusi. s-a construit un centru comercial mare care a distrus cartierul din toate punctele de vedere. A fost ceva oribil. Chiar și Consiliul de Stat uh, de la noi a descris uh, proiectul ca fiind ilegal. Acum ce se încearcă? În momentul în care Consiliul de Stat a hotărât că trebuie distrus acel centru comercial, a, găsit, a căutat uh, modalitatea de a nu plăti o amendă. Deci, dacă nu hotărâm nimic în privința acestor persoane care acționează în acest fel, dacă nu hotărâm să protejăm aceste bunuri, ce rost mai are să mai facem ceva? Colegii nu pot răspunde. Dar măcar există o dovadă că anumite societăți străine au vrut să participe la apelul la oferte și la licitații. Am văzut cum s-a finalizat. În ziare din străinătate și în, alt, în presa din străinătate au fost reportaje, articole și aș vrea ca Comisia Europeană să verifice dacă s-au respectat uh, tratatele, dacă au fost respectate toate regulile. Comisia n-am auzit să fi spus ceva pe tema aceasta. Și, în încheiere, doamna președinte, aș vrea să revin la încălcarea articolului 107 din tratatul privind funcționarea Uniunii. Ni s-a spus că Comisia nu e de părere că ar trebui uh, anchetată o eventuală încărcare a dreptului concurenței. Nu cred că e mulțumitor acest răspuns. Știm cu toții că în Grecia, în acest moment, se face o vânzare scandaloasă de bunuri publice. Doamna președinte, dragi colegi, nu cred că această petiție trebuie închisă. Trebuie să cercetăm în continuare, trebuie să menținem deschis această petiție și să o abordăm cu toată seriozitatea mm, de care suntem capabili, ar trebui poate să mergem și la fața locului ca să vedem exact despre ce este vorba, ce am încercat noi să vă prezentăm aici. Și aș spune, doamna președinte, și că ar trebui să existe o dezbatere orală în plenară pe tema Elinico, precum și în legătură cu toate privatizările care se fac acum în uh, Grecia. Bun. Uh, doamnă președinte, dacă vorbiți cu atâta pasiune, uh, eu nu mă plictisesc. Așa că v-am lăsat să interveniți. Și acum, domnul Chiercos. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Maria, sunt de acord cu ce spuneți în legătură cu poziția guvernului Elen, dar trebuie să spun și că nu aș vrea să acuz prea tare pe reprezentantul guvernului Elen, care deja are sarcină grea. Cum spunea și colega mea, aceasta este o regiune foarte scumpă din păcate, milioane de refugiați se găsesc acum pe acest teren. De 15 ani, guvernul care la vremea respectivă era în opoziție, nu a fost de acord cu proiectul. Era cumva o emblemă, un simbol al apărării interesului public. Dar atunci când un guvern ajunge la putere, trebuie să adopte un oarecare realism, a renunțat la lupte simbolice și acum cetățenii care erau atunci în opoziție se simt acum trădați. Guvernul a prezentat textul în Parlament, a fost votat cu majoritate, cu excepția două partide. Înainte a fost și o decizie a ministrilor. Viceministrul pentru economie se pronunțase, de asemenea medi Ministerul Mediului declarase că aceste investiții vor fi uh, făcute la prețul pieței și până la urmă totul s-a terminat cu o de În Parlament s-a votat acest text cu majoritate mare și s-a hotărât autorizarea investițiilor. Nu aș vrea să renunțăm cu totul la ambițiile noastre. Putem să folosim bunuri publice pentru a stimula investițiile, pentru a crea locuri de muncă. Până la urmă, locurile de muncă și combaterea șomajului se face cu mijloace private, cu investiții private. Acum vedem în ce condiții se pot face aceste investiții și cu implicarea cetățenilor, cum sunt cei care reprezintă aici uh, și susțin aici petiția astăzi. Putem vedea ce se poate face. Lipsește însă un plan general care încă nu a fost dat publicității, nici nu a fost adoptat de regiunea Atica, nici de Ministerul Mediului. Și acum trebuie să continuăm lupta pentru a evita să fie adoptat uh, un plan care să fie ilegal. În ceea ce privește zona costieră. În niciun text n-am văzut să se vorbească despre protejarea acestor zone costiere. Pentru că există pericole. Ori, dacă există pericole, trebuie prevăzute și măsuri de protecție. Și n-am văzut nimic în acest sens până acum. Până la urmă, despre ce este vorba? Pentru a avea investiții, ne trebuie un mediu fiscal stabil, stabilitate politică, de asemenea, și capacitatea administrativă pentru a gestiona totul. Nu avem primul lucru, pe al doilea parțial și al treilea deloc. Aici trebuie să se implice cetățenii eleni, pentru că altfel nu o să putem să depășim problemele administrative, nici să controlăm acțiunile investitorilor. Nu putem să, nu vom putea să concretizăm investițiile. Și pentru a încheia, costurile până acum păreau neglijabile, dar iată se dovedește că până la urmă costul e foarte mare. Tot ce pot să spun e că importanța unei investiții depinde și de interesul pe care l-au și alții să contribuie. Aici am avut o singură societate și știm foarte bine că banii care vor fi vărsați pentru acest teren uh, sunt o fracțiune din ce se va investi uh, în total pentru ca spațiul să devină rentabil și pentru investitori și pentru public, fie pe calea impozitelor, fie prin locurile de muncă care vor fi create. Deci trebuie să fim atenți în toate etapele procedurii, dar noi să ne concentrăm pe ce se poate face, nu să visăm cu ochii deschiși. Mulțumesc! Iată, dintr-o dată, comisia noastră s-a elenizat. Spune doamna președinte în greacă. Uh, iată, a fost o comisie spaniolă, comisia noastră, dar acum... Iată, avem și o colegă germană care dorește să intervină. Și vă dau cuvântul. Dau cuvântul pentru a nu avea o comisie completă lenă, ci una europeană. Vă rog. Mulțumesc, Cecilia, sunt foarte impresionată. Nu știam că vorbește Elena și n-am reușit să prind chiar toate glumele. For doing all the effort that you've been doing uh, on that issue. Mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor și pentru tot ce fac uh, în acest uh, proces și din perspectiva verzilor e foarte îngrijorător acest proiect. Um, nu vreau să intru în detalii acum pe chestiunile de mediu. Dar ne îngrijorează foarte mult faptul că, conform legislației de mediu, nu vreau să numesc acum toate directivele, ar trebui să existe o evaluare de impact asupra mediului conform directivei habitatelor, care nu a fost făcută și privind uh, această zonă și la habitatele naturale, aceste um, câmpii Posidonia, um, de pe fundul mării. Cred că ar fi foarte important să se facă această evaluare de mediu conform legislației europene. Și acest lucru se pare că nu a fost luat în considerare foarte mult de comisie. Încă. Dacă am înțeles bine răspunsul comisiei, ă, s-a spus nu s-a făcut încă și deci nu este o încălcare, dar nu cred că e suficient pentru că trebuie analizată paguba, pentru că ideea unei valori unei valori de impact este de a o face înainte de a produce niște pagube. Dacă produci pagube într-o zonă importantă, gata, s-au făcut, nu e ușor să le mai remediezi și eu nu cred că aceste câmpii submarine vor mai, se vor mai reface curând. Deci de aia e important să faci evaluarea înainte să se întâmple lucrurile rele. Comisia a spus de asemenea că această zonă nu este protejată conform uh, rețelei Natura 2000, ceea ce e o mare problemă în sine, pentru că, din câte înțelegem, e vorba tocmai despre o zonă care ar trebui să fie protejată ca zonă Natura 2000. Și atunci mă întreb de ce Comisia nu analizează această chestiune. Dacă oare toate obligațiile naționale referitoare la desemnarea de zone Natura 2000 au fost îndeplinite. Natura 2000 nu e ceva ce a fost inventat ieri. Deci această chestiune ar fi trebuit să fie rezolvată deja de mult timp. Dacă Comisia consideră că, bun, nu e un sit Natura 2000, deci nu are nevoie de protecție, nu mi se pare că lucrurile sunt privite în perspectivă, pentru că situl ar trebui să fie Natura 2000, nu a fost declarat uh, um, astfel și cred că ar trebui să se aplice normele aplicabile zonelor Natura 2000. Convenția de la Arcos a fost menționată, e foarte importantă implicarea comunității locale de acolo. Colegii au menționat acest lucru. În ceea ce privește ajutorul de stat, eu vreau să aduc la atenția, în atenția Comisiei faptul că a existat un caz și împotriva Franței da, societate uh, maritime mediterane, unde comisia a spus că este un singur ofertant, unul care a îndeplinit criteriile, ceea ce nu înseamnă că nu e vorba de ajutoare de stat, doar pentru că este un proces de licitație. Bun, dar atunci dacă ne uităm la acest caz, atunci nu știu dacă argumentarea dumneavoastră în cazul acesta mai are cap și coadă. Și, de asemenea, noi, Verzie, am dorit ca această petiție să fie menținută deschisă și cerem comisiei să ofere informații suplimentare cu privire la această zonă unde sunt câmpiile oceanice Posidonia. Nu ar trebui să fie inclusă în cadrul Natura 2000, pentru că construcția portului ar aduce pagube semnificative în această zonă. E un caz interesant pentru că privatizarea e parte din uh, întregul pachet al uh, troicăi. Deci cerem comisiei să analizeze o petiție unde noi, deci la nivel european, cerem Greciei să privatizeze această zonă și apoi spunem, a, vauleu, dar comisia trebuie să analizeze situația. Este un caz special și ar trebui să cerem grupului de lucru uh, privind revizuirea um, nu mai știu exact cum îi spune, um, spune vorbitoarea, să vadă care este situația, pentru că e o situație ciudată, că noi facem niște cereri la nivelul instituțiilor europene uh, și apoi uh, se, apar astfel de situații care încalcă legea și apoi trebuie din nou să sesizăm comisia. Uh, sigur că pentru noi e important ca legislația europeană să fie aplicată și să fie aplicată în primul rând de instituțiile europene. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc petiționarilor. Bun, se încheie astfel lista vorbitorilor pe acest, la acest punct. Trebuie să vă spun că nu va fi ușor să fac un rezumat, dar am să fac tot ce pot cu ajutorul dumneavoastră. Deci, este vorba de evaluarea de impact care lipsește. Nu, nu mai pot să vă dau cuvântul, spune președinta, îmi pare rău. V-am dat uh, cuvântul, toată lumea a primit cuvântul să intervină și nu pot să vă dau încă o dată cuvântul. Acum, ce facem? În primul rând, păstrăm această petiție deschisă și vreau să trimit o scrisoare companiei private care a semnat aceste contracte și să le cer punctul lor de vedere pe problemele care au fost menționate în petiție, mai ales când e vorba de Convenția de la Arhus, pentru că aici este vorba de un uh, eșec de a informa pe cei uh, implicați de detaliile acestui proiect care vor avea un impact direct asupra calității vieții lor. La asta se referă Convenția de la Arhus și ar trebui să fie analizată situația înainte de a face orice alți pași. Cea de-a doua convenție pe care orice astfel de întreprindere ar trebui să o respecte este Convenția de la Florența, care se referă la peisajele europene. Proiectul și activitățile ar trebui să respecte pe deplin această convenție înainte să se întreprindă vreo acțiune acolo. Deci, o scrisoare trimisă companiei și autorităților elene, de asemenea, deci ministrului, Ministerului Mediului, Ministerului de Finanțe, pentru a le cere opiniile pe aceste chestiuni pe care le menționează petiționar. Vreau să mă asigur că în această scrisoare vom spune de asemenea că evaluarea de impact ar trebui să respecte pe deplin legislația europeană și că directiva ar trebui să fie pusă în aplicare. Deci așa vom face. Și pe lângă asta aș dori să implicăm și Comisia Econ pentru partea financiară a acestui, uh, acestei probleme. Mai este altceva? Da, știu ce vreți să spuneți. Pot să anticipez. Uh, veți spune o, solicitare, o întrebare cu solicitare de răspuns oral, dar nu putem lua o astfel de decizie în acest moment, o vom face la reuniunea coordonatorilor. Αυτό ας το συζητήσουμε se epipedo συντονιστών. Eu vreau să συμπληρώσω... Aș dori să completez propunerea dumneavoastră. trebuie să aprofundăm chestiunea ajutoarelor de stat. A fost vorba despre acele exonerări fiscale, ați văzut și din informațiile pe care le-am transmis. Deci eu cred că trebuie să studiem această problemă și Comisia trebuie să ne răspundă. Dar uh, și autoritățile elene trebuie să răspundă în concret la aceste întrebări. Uh, Atunci când vom avea toate răspunsurile, putem să revenim asupra acestui subiect. Chiar colega noastră a menționat acest lucru. Adesea au loc conflicte de interese între comisii și statele membre. Comisia, în calitate de gar garant al tratatelor, trebuie să verifice dacă dreptul comunitar este respectat. Ni s-a prezentat o propunere, putem să-i dăm curs și ne vom adresa și comisiei și autorităților elene. Da, mulțumesc, domnule Marias, vă mulțumesc tuturor că ați venit în comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez drum bun către casă și uh, mult soare! Acum trecem mai departe la următoarea petiție. Este vorba de o petiție din 2012. La, se găsește la punctul 18 pe ordinea noastră de zi. You know, this, at this moment I am really convinced that we... Acum îmi dau seama că trebuie să ne mișcăm rapid, pentru că la 18.30 vom rămâne fără interpreți și va trebui, eu va trebui să plec la o altă ședință, spune doamna președinte. Deci urez bun venit uh, petiționarilor și vă dau 5 minute împreună. Acesta este timpul obișnuit pe care îl dăm unui petiționar, dar sunteți mulți, deci vă rog să împărțiți cele 5 minute um, cum, cum vreți dumneavoastră. Aveți cuvântul. Eu, Piero Bellandi, în reprezentanță de Stefan. Mulțumesc. O să încep eu. Îl reprezint pe Stefano Giacardini. Noi ne-am întâlnit la audierea precedentă a Comisiei PETI Și la momentul respectiv așteptam uh, pronunțarea Curții Europene de Justiție. La punctul 43, aceasta a stabilit că în ceea ce privește concesiunile acestea și dacă ele ar trebui să facă obiectul unui număr limitat de autorizații, conform articolului 12 din directivă, e bine, această cerință înseamnă că uh, a trebui să se verifice situația. Deci, Comisia Europeană, atunci când uh, a inițiat procedurile față de statul italian, uh, nu a respectat uh, condițiile um, Iar termenele concesiunilor um, se spune că acestea pot fi renoite atunci când proprietarul concesiunii respectă toate criteriile și a făcut niște investiții astfel încât activitatea economică să poată fi continuată. Deci, um, Curtea de Justiție pare să aibă o altă poziție decât Comisia um, deci uh, spune că există uh, niște obligații față de concesionarii actuali. Acest concept poate să fie mai bine aplicat cu cuvintele comisiei, explicat prin cuvintele comisiei. Curtea de Justiție spune că dacă apare o îndoială cu privire la aplicarea articolului 12, atunci să vedem ce spune articolul 49 cu privire la libertatea de stabilire. Da. E vorba despre încrederea legitimă a concesionarului, dacă că această concesiune poate să fie amortizată și aici există un interes transfrontalier aici și uh, sentința spune de asemenea că acest uh, caz are de-a face cu legislația europeană și această concesiune este um, dinainte de data la care s-a stabilit acest lucru. Mulțumesc. Acum am să dau cuvântul Comisiei. Spune doamna președinte. The floor goes to the Commission. Thank you, Mr. President. To the second petitioner. A, nu, spune doamna președinte, celui de-al doilea petiționar. Am crezut că ați încheiat, dar vă rog. Prova, sì. Eh, buonasera. Noi, concessionari italiani, denunciamo... Bună seara. Noi, concesionarii din Italia, obiectăm față de directiva Wolkenstein din 2006, care ne încalcă drepturile um, dreptul la proprietate, dreptul la un loc de muncă, pentru că statul italian a stipulat cu privire la afacerile noastre private, companiile noastre private, la care ne întrețin familiile, că acestea pot să fie vândute, ceea ce ne, ne subminează um, demnitatea și mijloacele noastre de, de trai pentru că acestea sunt uh, într-o situație dificilă de mai mult timp, uh, revenind, mergând până în anul 2009, în care stat, anul, an în care statul a aplicat o procedură accelerată pentru a aplica directiva. Există și alte terenuri, sunt 4.000 de kilometri de coastă în Italia care ar putea să fie folosiți, dar statul nu face decât să ne înlocuiască pe noi cu alți operatori. Nu respectă cerințele directivei. Directiva Bolkenstein nu cere distrugerea unor micro-întreprinderi care funcționează bine. Ea dorește să um, creeze noi locuri de muncă. Ideea ar putea să fie, de exemplu, să se dezvolte zone din sudul Italiei, unde există cei 4.000 de kilometri de coastă, care ar putea, unde ar putea să se dezvolte lucruri pentru beneficiile, în beneficiul țării și Europei. Președinte, mulțumesc și acum îmi cer scuze, îmi dau cuvântul comisiei, îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați. Mulțumesc, doamnă președinte. Sigur, comisia se aliniază acestei poziția Curții de Justiție, care spune trei lucruri. Foarte simplu. În primul rând, directiva privind serviciile este aplicabilă și atribuirea competitivă a acestor concesiuni se bazează pe două condiții la care petiționarii se referă. Faptul că se aplică articolul 12, deci există o penurie de resurse ceea ce trebuie să verifice autoritățile naționale și dacă articolul 12 nu se aplică, atunci se aplică tratatul care spune că în orice situație trebuie să existe anumite interese transfrontaliere. Acum, când spun că ne-am aliniat poziției curții, singura problemă pe care o vedem și asta a fost, uh, a stat la baza procedurii de încălcare pe care am lansat-o, e bine aceea că legislația aplicabilă în Italia este transversală, este orizontală, se aplică tuturor situațiilor. Curtea spune că trebuie să se facă o examinare a fiecărui caz Comisia este în favoarea acestei examinări de la caz la caz atunci când condițiile recunoscute de curte și anume condiții care nu se aplică licitația competitivă, Comisia este pregătită, deci, când aceste condiții sunt îndeplinite, să accepte această procedură. Dar sigur că nu poate să existe o legislație aplicabilă orizontală tuturor situațiilor. Trebuie verificată situația în fiecare caz în parte. Mulțumesc foarte mult. Colegii au părăsit sala. Nu este o... Nu suntem o comisie italiană acum. Doriți să interveniți? Nicola Minanzi. Nu, nu, nu. Intervenție fără microfon din sală. Zate. Are you a petitioner? You are one of... Sunteți unul dintre petiționari? Da. Bine, vă dau cuvântul și dumneavoastră. Vă rog să nu depășiți două minute. Be very quick. Bun pomeriggio. Bun pomeriggio. Mi chiamo Betty Flack. Da. Bună seara. Sunt unul dintre petiționari. și eu am prezentat uh, o petiție. Am un mic restaurant pe plaja Rimini. Și am făcut uh, sacrificii economice mm, imense uh, pentru a cumpăra această uh, afacere de la un cetățean sârb bosniac. Deci nu există niciun fel de limite pentru cei care doresc să intră în această afacere. Uh, statul italian ne anulează, practic, nouă concesionarilor drepturile um, de a ne exercita activitatea în aceste micro-întreprinderi și acestea nu sunt uh, micile noastre afaceri, uh, întreprinderi de familie, nu ar trebui să facă obiectul licitațiilor. Ne îngrijorează situația de ilegalitate din administrația publică uh, și în procesul de autorizare de uh, emitere a licențelor. Din păcate, organizațiile mafiote investesc foarte mulți bani spălați în Italia în turism mulți politicieni și înalți oficiali uh, um, uh, sunt corupți. Noi uh, desfășurăm, oferim uh, servicii publice care nu costă niciun ban uh, pentru comunitate și nu costă uh, statul niciun uh, ban. Avem și uh, servicii de uh, de protecție a zonelor de plajă, um, intervenim în, uh, în cazul uh, unor situații de accidente um, pe, la malul mării. Uh, avem servicii de securitate, um, toalete și dușuri gratuite. Suntem uh, gardienii de mediu ai plajelor noastre. Sunt atât de multe lucruri pe care aș putea să le spun aici. Uh, dacă s-ar aplica corect uh, directiva Bolkenstein, am putea să oferim certitudinea uh, necesară pentru aceste, um, aceste micro-întreprinderi um, și am putea să ne dezvoltăm pe niște plaje foarte frumoase. Președinta, vă rog să încheiați. Uh, trebuie, trebuie să vă întrerup. Da, mai vreau să spun un lucru. În Spania, autorizațiile pentru deținători de proprietate um, și de micro-întreprinderi au permis uh, conceptul de, pro- conceptul de proprietate privată. Um, există drepturi similare în Spania care sunt conferite prin articolul 114 din tratat și prin Uh, articolul 17 dintre, din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Dorim să ne bucurăm de aceleași drepturi și dorim să vedem o intervenție a Comisiei și a Guvernului Italian conform articolului 7 16 um, și articolului 17 din Carta Drepturilor Fundamentale în ceea ce care se referă la um, proprietățile private din uh, zonele de plajă. Voiam să spun foarte multe lucruri. În orice caz, acest regulament nu ne va ajuta să creștem PIB-ul. Vom, se distruge țesutul social care a fost uh, reconstruit în 50 de ani după război și am ajuns la o situație de, de excelență. Oferim niște servicii care sunt fără um, egal. E nevoie de ani de zile pentru a crea o astfel de afacere, dar ea poate să fie distrusă într-un singur moment. eu sunt aici în Parlamentul European și sper că puteți să ne ajutați. Președinta, vă mulțumim foarte mult pentru contribuție și acum vreau să dau cuvântul colegilor, dar există doar un singur coleg în sală în acest moment. Deci vreau să dau cuvântul, să dau cuvântul din nou dumneavoastră, petiționarilor, dar foarte, foarte, pentru foarte scurt timp. La comisiune, se au capit... Dar vreau să rog comisia um, să întreb dacă vor examina situația legislației care nu analizează orizontal, deci toate concesiunile din domeniul plajelor, ci care analizează situația de la caz la caz, așa cum a propus Curtea de Justiție pentru a vedea dacă se respectă actul din 1984. Doamna președintă, văd că avem un reprezentant al uh, autorităților naționale și dau cuvântul domnului Nicola Minte. Grație ai uh, Dar foarte pe scurt. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, concetățenilor mei. În ceea ce privește guvernul italian, singurul lucru pe care vrem să vi-l aducem la cunoștință este acela că Curtea de Justiție s-a exprimat acum în două cazuri care au fost înaintate de către Italia. Italia va trebui să aplice acum deciziile Curții de Justiție și deci va fi nevoie de o nouă lege noi suntem acum în strânsă legătură cu Comisia pentru a vedea cum anume să aplicăm această decizie a curții, găsind un, un echilibru între elementele identificate de curte, cum ar fi elementul penuriei resurselor și dimensiunea transfrontalieră. Guvernul este conștient de faptul că este o industrie foarte importantă pentru economia națională, în care lucrează mii de familii în microafaceri, companii familiale foarte mici și care au uh, un rol important în protecția coastelor. Deci trebuie să fim foarte atenți să găsim echilibrul uh, necesar atunci când aplicăm decizia Curții de Justiție. Din perspectiva italiană vreau să notez că această decizie are un impact foarte important dincolo de frontierele Italiei. Sunt uh, multe uh, concesiuni uh, în zone de plajă în întreaga Uniune Europeană și de aceea când se atrage atenția asupra echilibrului care ar trebui să existe um, la nivel de competiție și piețe libere, sigur că și alte țări vor trebui să vadă cum anume aplică aceste norme. N-am dorit ca piața italiană să fie mai deschisă decât piețele altor țări avem încredere și în urma dialogului nostru cu instituțiile europene și cu contribuția Parlamentului European, uh, că vom găsi o soluție potrivită, că vom ajunge la o situație echilibrată care să se aplice în toate statele membre. Președinta, mulțumesc foarte mult și acum trebuie să încerc să trag concluzie. Pentru că avem o decizie a Curții de Justiție foarte recentă care nu merge chiar uh, în favoarea celor cerute de petiționar, dar e clar că trebuie să fie analizată temeinic această decizie înainte de a lua vreo decizie. De aceea vreau să menținem deschis această petiție și numele comisiei noastre Vreau să fac apel la Comisie ca după ce au analizat în detaliu această decizie a curții, ceea ce sigur că va dura ceva timp, deci odată ce această evaluare va fi încheiată, vă rugăm să ne trimiteți uh, din partea Comisiei o actualizare a situației cu privire la măsurile pe care intenționați să le luați și cred de asemenea că ar trebui să analizăm faptul că doamna Bizoto, o colegă de-a noastră, a pus trei întrebări Comisiei Europene în august, deci recent, deocamdată nu a primit răspunsurile, dar sunt convinsă că ar trebui să așteptăm și aceste răspunsuri care vor fi transmise domnului Bitocu deci așa vom face. Atunci când va exista o evaluare completă din partea comisiei, ne vor informa și atunci vom analiza situația. Deocamdată asta putem să facem. Și acum vă mulțumesc tuturor pentru că ați călătorit uh, până în Bruxelles uh, cel mohorât din Italia, cea frumoasă. Vă doresc drum bun înapoi și sper ca data viitoare să fie totul bine și pe plajele din Italia, pentru că Italia este o parte foarte importantă a Europei, mai ales pentru noi cei din Nord. Vă mulțumesc deci tuturor, spune doamna președinte. Dragi colegi, o seară plăcută, ne revedem cu prima ocazie.